Okay, colleagues, we're going to get started because we... Dragi colegi, vom începe pentru că avem o ordine de zi foarte încărcată. Am uh, deschis deja reuniunea cu o reuniune a coordonatorilor, așa că trecem acum la punctul 2, adoptarea ordinii de zi. Am o mică corecție în ceea ce privește uh, titlul corect al uh, invitatului uh, nostru uh, pe tema uh, CRRF. Este vorba despre mm, Mama Dudan Balde, care este director adjunct uh, al uh, Diviziei pentru Reziliență și Soluții la mm, ICNUR. Aș dori acum să fac câteva anunțuri. În primul rând am avut o discuție prin uh, Skype cu Chief uh, Warden Prins Emanuel de Merod de la Virunga National Park. Probabil că ați citit um, că peste weekend au fost răpiți niște turiști și unul dintre rangeri a fost uh, ucis. Din fericire, turiștii au fost eliberați, dar încă nu știm în ce circunstanțe. Oricum ar fi, situația în Republica Democrată Congo se deteriorează. Există alegeri programate pentru 23 decembrie care ar putea să nu mai aibă loc plus că um, există probleme de sănătate, probleme de dezvoltare. Sunt foarte mulți oameni care trec frontiera uh, în Uganda și um, plus că a fost declarată și o epidemie de Ebola pe 8 mai în Republica Democrată Congo. Și bineînțeles, aceasta dacă, și dacă există o epidemie de Ebola, iar uh, oamenii uh, fug în alte țări, există riscul ca boala să se răspândească uh, foarte rapid, pentru că sunt concentrații mari de refugiați și oameni care trăiesc în sărăcie așa cum s-a întâmplat și în Africa de Est. Deci ideea este că monitorizăm cu mare atenție situația din RDC în următoarele mm, luni. Apoi, zilele europene ale dezvoltării. După cum știți, în fiecare an au loc aceste zile de pe 5-6 iunie. Și uh, există foarte multe um, uh, evenimente interesante. Orice eurodeputat și orice membru al uh, staffului poate să um, se înregistreze online. Există și un termen uh, de înregistrare și anume vineri 18 mai. Dacă vreți uh, să participați la zilele europene ale dezvoltării, trebuie să vă înregistrați până vinerea aceasta. Comisia noastră uh, um, organizează un eveniment uh, privind căsătorile între copii, care va fi moderat de Charles Görens. Vom avea un ministru din Niger, o fată din Bangladesh, uh, care trebuia să se căsătorească deși era minoră, și mai mulți experți. Uh, acest um, grup de discuții va avea loc miercuri 6 iunie la 11 și jumătate. Dacă vreți să participați, uh, vă rog să informați secretariatul, astfel încât să puteți merge la aceste evenimente care vă interesează. Punctul 4. Aprobarea proceselor verbale. Dacă aveți observații, vă rog să le transmiteți secretariatului până la sfârșitul reuniunii. Dacă nu aveți observații, procesele verbale sunt considerate adoptate. Punctul 5. Uh, uh, deciziile și recomandările coordonatorilor din 24 aprilie 2018. La fel, dacă aveți observații, le transmiteți secretariatului până la sfârșitul reuniunii. Punctul 6. Uh, anunțuri din partea Comisiei. Oricum, presupun că mai târziu vom afla, vom afla mai multe de la comisie. Acum, punctul 7 este vorba despre finanțarea pentru dezvoltare. Dacă Uniunea Europeană și statele membre își uh, îndeplinesc angajamentele. Comisia noastră nu a fost uh, foarte mulțumită atunci când uh, Comisia a încetat să publice rapoartele privind răspunderea sau asumarea răspunderii pentru că era vorba despre o țintă de asistență de 0,7%. De aceea am invitat Comisia astăzi să prezinte noul său raport și anume investiții în dezvoltarea durabilă. Înțeleg că comisarul Mimița a prezentat acest raport la New York la sfârșitul lunii aprilie. Îl avem aici pe domnul Laurent Sarazan, care este director la Unitatea de Eficiență a Finanțării pentru Dezvoltare în cadrul uh, DigiDevco și dumnealui ne va prezenta acest raport privind investițiile în dezvoltarea durabilă. Vrem să aflăm uh, care sunt domeniile în care Uniunea Europeană își respectă angajamentele și cele în care nu este în direcția cea bună. Sigur că ne-am uh, ratat ținta pe 2015 în ceea ce privește livrarea țintei de 0,7%, și acum suntem uh, abia în 2018. Vă vom asculta, după care vom face comentarii. Înainte să vă dau cuvântul, am și un uh, anunț. Vreau să salut o organizație a profesorilor din Germania. Unde sunteți? În spate, nu? Ați fost invitați de domnul uh, Neuser sunteți interesați de implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și sustenabilității în școli. Este o idee excelentă pentru că tinerii trebuie să participe la aceste obiective de dezvoltare durabilă și ei trebuie să-și folosească puterea lor um, de copii, să-i facă pe părinții lor să înțeleagă ODD-urile și ei sunt generația următoare pentru că până în 2030 vor deveni adulți, iar munca dumneavoastră ca dascăl este foarte importantă. Haideți Haideți să-i aplaudăm pe profesorii din Germania. Okay, so colleagues, there is this report which I think has been sent, been distributed to... Cred că raportul a fost deja um, distribuit tuturor, iar acum îi dau cuvântul domnului Sarazan de la Comisie. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult să vă prezint acest uh, raport. Raportul stabilește ceea ce au realizat UE și statele membre între 2015 și 2017 pentru îndeplinirea agendei de la Addis Ababa. Din uh, raport, raportul uh, anterior a fost uh, restructurat uh, pentru a urma structura agendei uh, de la ADIS. Există mai multe domenii în această agendă. Iar acum raportul se concentrează pe prioritățile din consensul european. Am introdus o serie de mm, lumini de tip semafor și acesta ne semnalează dacă UE și statele membre uh, sunt uh, în grafic în ceea ce privește diferitele priorități și angajamente. Există niște coduri care măsoară eforturile realizate. Dacă am putut să le corelăm uh, cu progrese efective, am adăugat un al doilea indicator uh, ca să vedem unde ne situăm cu aceste progrese. Uneori uh, țintele sunt prea globale pentru a fi corelate cu acțiunile UE și ale statelor membre și de aceea, în astfel de cazuri, uh, avem doar acest indicator de efort. Per ansamblu, raportul arată că UE și statele membre au răspuns uh, agendei uh, respective prin uh, includerea de politici și prin finanțare din resurse proprii, astfel că sunt în grafic în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor. Am să iau acum capitolele unul câte unul. În ceea ce privește resursele publice interne, Uniunea Europeană și statele membre sunt principalii donatori uh, pentru mobilizarea veniturilor din um, surse interne și au crescut cu 76% resursele alocate pentru această mobilizare în 2 ani. În ceea ce privește finanțarea și mediul internațional de afaceri, uh, UE și statele membre au făcut eforturi pentru a stimula dezvoltarea în țările în curs de dezvoltare și au dezvoltat inițiative pentru a dezvolta practici de business sustenabile. Capitolul cel mai important este cel uh, referitor la cooperarea pentru dezvoltare la nivel internațional. La ce pagină, spune doamna președinte, ne-ar fi util uh, să ne indicați pagina pentru că nu avem prezentările și nu vă urmărim. Capitolul 4, privind uh, cooperarea internațională pentru dezvoltare, se regăsește la pagina 35 din raport. Este un capitol care se referă la aspectele ce țin de mm, asistența oficială pentru dezvoltare. Raportul uh, confirmă că UE și statele membre rămân colectiv uh, cel mai mare furnizor de asistență pentru dezvoltare, reprezentând împreună 57% din uh, asistența globală pentru dezvoltare în 2017. În acest an, nivelul ODA s-a ridicat la 0,5% din VNB. Aceasta reprezintă o scădere față de 2016, când aveam 0,53% uh, și am să vă explic uh, mai detaliat motivele acestei scăderi din 2017. Avem uh, o linie roșie în raport, și anume asistența pentru dezvoltare pentru țările cel mai puțin dezvoltate, unde stagnăm la 0,11% din uh, VNB, iar ținta noastră este 0,15 până în 2020 și 0,20 până în 2030. And that is the, to us the main point of attention in the, in the report. Și acesta este aspectul uh, cel mai problematic în uh, raport. Acum, în ceea ce privește tot cooperarea pentru dezvoltare, UE și statele membre au uh, înregistrat uh, în continuare progrese în materie de eficiență a cooperării pentru dezvoltare. Avem am îmbunătățit performanța noastră în ceea ce privește programarea comună și implementarea comună. Suntem de departe cei mai mari furnizori de finanțare publică pentru schimbările climatice. Finanțarea s-a dublat uh, între 2013 și 2016 până la 22 de miliarde de dolari în 2016. Trebuie menționat uh, de asemenea că UE și statele membre au alocat uh, la nivel global 15% din asistență pentru dezvoltare socială și incluziune, socială, cu o creștere de 30% față de 2015. Acum aș vrea să trec mai departe la capitolul 5 privind comerțul internațional ca motor pentru dezvoltare, la pagina 62 din raport. Acolo se vede că Uniunea Europeană utilizează instrumentele comerciale pentru a sprijini țările în curs de dezvoltare, inclusiv cele mai, pu- cele mai puțin dezvoltate, prin programe precum Anything But Arms. Uniunea Europeană aproape și-a dublat finanțarea pentru angajamentele comerciale și Astfel, Uniunea Europeană este principala piață de export pentru țările cel mai puțin dezvoltate și principala piață de desfacere pentru aceste țări. Un lucru deosebit de important pentru noi este că ponderea produselor uh, minerale și miniere în exporturile din aceste țări către UE a scăzut, iar aceste produse au fost înlocuite treptat cu um, uh, produse fabricate, iar aceasta reprezintă o evoluție pozitivă. La capitolul 6 vorbim despre datorie și sustenabilitatea datoriei, la pagina 72. Uniunea Europeană și statele membre sunt uh, în prima linie a operațiunilor de întrajutorare și uh, promovează practicile responsabile de creditare. Astfel, uh, sprijină eforturile G20 sau ale Clubului de la Paris. Capitolul 7 se referă la abordarea problemelor sistemice, la pagina 76. Uniunea Europeană și statele membre au uh, promovat uh, coerența politicilor pentru dezvoltare durabilă și au uh, colaborat pentru a consolida guvernanța globală a sistemelor de dezvoltare. La capitolul 8, de la pagina 82, se vorbește despre știință, tehnologie, inovație și clădirea de capacități. Noi uh, suntem principalii furnizori de asistență pentru dezvoltare în domeniul științei și tehnologiei în uh, țările în curs de dezvoltare și cel mai mare donator de uh, burse pentru studenți din aceste țări în curs de dezvoltare. Concluzia raportului care a fost prezentat de comisar la forumul de la New York din 23 aprilie Așadar, concluzia raportului este pozitivă, iar acțiunea statelor membre și a UE în implementarea agendei uh, de la Adis din 2015 a fost foarte eficientă, iar uh, principala prioritate a fost acordarea de asistență pentru țările cel mai puțin dezvoltate și suntem pe cale să ne atingem țintele. Doamna președinte, văd uh, clar începând la pagina 93. Aveți acolo toate angajamentele și toate acele lumini uh, tip semafor. Este foarte ușor să, să urmăriți. O să uh, redactați acest raport anual? Care e planul pentru viitor? Această decizie încă nu a fost luată. Acum, sigur, nu va fi un raport integral pe această temă anul viitor, pentru că mai există un alt raport care se suprapune peste acesta. Nu am decis încă cu privire la periodicitatea viitoarelor rapoarte. Mă uitam la acea ultimă parte. Acolo spuneți că totul este în grafic, cu excepția uneia sau două chestiuni, în special uh, țările cel mai puțin dezvoltate, ceea ce este îngrijorător pentru că noi ar trebui să oferim mai mult sprijin uh, zonelor celor mai fragile din lume. Acum, în ceea ce privește mm, lizibilitatea pentru membrii noștri, uh, pe viitor. Comisia ar trebui să facă o prezentare uh, unde avem o performanță bună și care sunt zonele de îmbunătățit. Sigur că ați făcut-o într-un fel, dar e foarte multă informație de digerat, raportul este foarte dens și nu am avut timp să-l citim. Dar cred că ar fi foarte util să um, urmărim situația ce faceți uh, cu acest raport astfel încât să fie transparent și pentru restul lumii, astfel încât uh, ONG-urile, think tank-urile să aibă acces la acest raport? Am uh, angajat discuții cu ONG-urile M-am întâlnit ieri cu reprezentanții de la Concord pentru a discuta constatările din raport și vom continua discuțiile cu ei. Raportul este așa cum este. Acele lumini tip semafor uh, sunt um, indicate la sfârșit. Am discutat raportul uh, și în uh, CODEV și Bineînțeles, vom face un bilanț, vom determina ce acțiuni trebuie întreprinse pentru a ne îmbunătăți acolo unde este necesar. Da, odată ce veți face acest lucru, poate că ar trebui să împărtășiți rezultatele și cu Parlamentul. să vedem uh, cum abordăm aceste probleme, ce vom face cu țările cel mai puțin dezvoltate, pentru că asta ne va ajuta să programăm noile programe în iunie. Dragi colegi, aveți întrebări? Norbert. Uh, at first, thank you very much for uh, your report and the presentation. În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru raportul dumneavoastră și pentru prezentare. Cred că este important să putem vedea progresele din uh, implementarea agendei de acțiune de la Addis Abeba. Mi se pare important uh, să putem urmări mm, aplicarea ceea ce am propus. Doamna Hoibuch uh, sesizează o problemă de interpretare. Acum funcționează? În regulă, putem relua. Thank you very much. I think it's a very... Mulțumesc. Deci mi se pare o imagine de ansamblu foarte bună. Um, am propus, am promis implementarea după conferința de la Addis Abeba și mi se pare important să putem continua cu un raport anual. Nu ar trebui să fie un singur raport acum, ci ar trebui să vină și etapele ulterioare. Pentru mine este important că s-au inclus evoluțiile din statele membre. Când am discutat consensul în domeniul dezvoltării, am avut problema cu anumite state membre care uh, nu au dorit să, au refuzat chiar să uh, propună uh, ceva în conformitate cu obiectivul de 0,7%. Deci, um, mi se pare important nu numai să spunem că noi suntem cel mai mare donator ca Uniunea Europeană, ci trebuie să vedem și ce fac statele membre, inclusiv uh, propriul meu stat membru, Germania, pentru că putem îmbunătăți lucrurile aici. Cred că e important să discutăm ce fel de, ce fel de instrumente avem pentru a uh, îmbunătăți uh, uh, lucrurile în țările cele mai puțin uh, dezvoltate. Aceste țări nu se bucură de sprijinul pe care am dorit să-l oferim, deci trebuie să vedem cum putem îmbunătăți situația, mai ales deci, pentru aceste țări cele mai puțin dezvoltate. Mulțumesc, mai dorește cineva? Maria Hoibuch. Mulțumesc. Aș dori și eu să mulțumesc uh, pentru faptul că uh, este și a rămas un raport uh, foarte cuprinzător și din punct de vedere tematic. Ați uh, diferențiat foarte bine ce fac statele membre bine, dar după cum spunea și Norbert, lucrurilor trebuie să, să le spunem pe nume. Țările cele mai puțin dezvoltate, și eu am remarcat asta, Linda uh, și Norbert ați menționat asta uh, și aici este un punct unde trebuie să fim atenți, să vedem care state membre ating cei 0,7% și care nu. Și la unele țări trebuie văzut și cum se, se calculează acești 0,7%. Încă un uh, capitol Biodiversitatea. S-a prevăzut în capitolul 4, aliniatul 4.5 în acest document de lucru, cum se finanțează uh, biodiversitatea și ecosistemele. Întâi sunt listate obligațiile conform Convenției Internaționale privind biodiversitatea din 2010, iar apoi este prevăzut, scrie că Uniunea Europeană face progrese, dar obiectivul internațional de finanțare până în 2020 uh, nu va fi atins. Este un, ceva negativ și nu numai din punctul meu de vedere. Este necesar să se atingă acest uh, obiectiv. Se scrie de asemenea în, uh, e scris în document că finanțarea biodiversității este complicată pentru că investitorii privați nu au interes în acest domeniu uh, ceea ce înseamnă că practic există interes numai din partea domeniului public. Deci finanțarea vine fie prin uh, asistența oficială de dezvoltare, fie deloc. Apoi, dacă um, continuăm, se continuă cu uh, o rază de speranță. Deci se spune că planul uh, european de investiții oferă mari uh, oportunități uh, pentru a atrage finanțare publică și privată uh, Uh, pentru protecția mediului. Și aici mi se pare că există o contradicție. Mă întreb cum ajungeți la această concluzie că planul european de investiții uh, creează aceste oportunități uh, cu toate că mai de, cu câteva rânduri mai sus spuneți că uh, nu există interes din partea investitorilor privați să reușească planul european de investiții, ceea ce nu s-a putut face înainte? Și la câți bani vă așteptați din acest plan de investiții pentru biodiversitate? Se va reuși atingerea obiectivului pentru 2020 datorită acestui plan? Sunt lucruri care nu mi se par suficient clarificate în acest raport. Mi se pare că mai degrabă există contradicții. Încă un lucru. În urmă cu trei luni am adresat o întrebare scrisă către comisie referitoare la planul pentru biodiversitate Mă interesează mai ales uh, fereastra, fereastra de oportunitate pentru investiții în agricultură, însă nu am primit niciun răspuns de la comisie. Mi se pare, sincer, uh, obositor să uh, trebuiască să vă amintesc la fiecare ședință că mai trebuie să-mi trimiteți un răspuns. Poate reușesc de data aceasta. Mulțumesc. Da, dacă vă uitați la anexe, de la pagina 107 încolo, vedeți uh, detalii pentru fiecare stat membru, cât ajutor oferă și apoi uh, tendințele pentru fiecare stat membru. Uh, e interesant să vedeți um, dacă tendința este crescândă sau scăzândă. Mai dorește ceva să intervină? Bogdan. Mulțumesc. Eu sunt coraportor uh, pentru noul consens uh, pentru dezvoltare. La pagina 106 vedem evoluția um, asistenței oficiale pentru dezvoltare, ODA. Uniunea Europeană a trecut de la 0, este acum la 0,5%, însă este important să vedem și tendințele din statele membre important să vedem ce s-a întâmplat în statele membre, cum putem îmbunătăți lucrurile. Unii colegi de la Comisia pentru Bugete uh, propun bune practici, să oferim mai mult pentru mai mult, conform principiului more for more. Mulțumesc. Acum Lola Sanchez. Mm, nosotros vamos un poco en la misma línea. Mulțumesc, uh, Linda. Și noi avem aceeași uh, abordare în 2017 am avut un nou consens european pentru dezvoltare și ne-am stabilit un obiectiv de 0,7% ajutor umanitar. Însă, conform datelor publicate um, luna trecută, asistența oficială pentru dezvoltare s-a a scăzut cu 6,7%. Deci facem regrese și am vrea să știm dacă se vor lua acțiuni pentru a atinge acest obiectiv. Parlamentul European a solicitat de mai multe ori respectarea acestui obiectiv. Mă întreb ce reacție va avea Comisia Europeană la uh, lipsa fondurilor uh, din, datorate de brec, uh, um, cauzate de Brexit. Doamna președinte, da, vom discuta despre asta. Văd că nu mai are nimeni întrebări. Vă dau cuvântul pentru răspunsuri. Mulțumesc. It's uh, one of the, the, the main interest in this report is that it, it... Într-adevăr, unul dintre elementele principale din acest raport arată um, este um, că arată evoluție atât la nivel european cât și la nivelul statelor membre. În ceea ce privește ODA, în general, în 2017 a crescut, a scăzut. Există trei motive principale. Întâi, au uh, um, um, o schimbare a um, eligibilității pentru uh, refugiați. Știți că uh, refugiații au o, mm, există costuri eligibile numai în primul an. Costurile sunt în continuare prezente, dar nu mai sunt eligibile pentru ODA și asta va continua în următorii ani. Un alt uh, motiv este anularea datoriilor. Anumite state membre au făcut astfel de operațiuni în 2016, ceea ce a crescut uh, um, procentajul de ODA în, în anul respectiv și nu s-a repetat acest lucru în 2017. Un alt motiv, uh, fluxurile um, de la BEI. Um, toate angajamentele sunt înscrise uh, ca ODA și toate fluxurile ce intră în țări sunt văzute ca negativ și cum uh, acum uh, ajung la maturitate portofoliile, sunt multe fonduri care um, uh, curg și asta um, scade fluxul de ODA. E îngrijorător totuși faptul că a avut loc această scădere în 2017 unul dintre elementele um, marcante în um, concluziile Consiliului, care sper eu vor fi adoptate în 21 mai, este că Consiliul solicită Comisiei uh, să vină cu propuneri pentru a atinge, a uh, atinge angajamentele în ceea ce privește asistența oficială pentru dezvoltare. Trebuie văzut uh, care vor fi propunerile, dar este clar că la Consiliu s-a înțeles urgența problemei acele pro, uh, propuneri se vor uh, referi mai ales la asistența uh, pentru cele mai, statele cele mai puțin dezvoltate. Trebuie clarificat că aceste țări, uh, cele mai puțin dezvoltate, sunt o categorie aparte. Nu toate statele cele mai puțin dezvoltate sunt fragile și invers. Trebuie să îmbunătățim analiza, însă unul dintre motivele principale pentru care ODA către uh, aceste țări cele mai puțin dezvoltate, LDC, uh, a scăzut este uh, faptul că aceste țări s-au transformat în țări fragile. Mult, sau multe fonduri s-au dus în țări fragile care nu sunt cele mai puțin dezvoltate. Deci ajutor, de exemplu, pentru uh, refugiați uh, veniți uh, într-o uh, țară și uh, asta explică, iată, în mare parte uh, cum se face că banii nu ajung la aceste țări cele mai puțin dezvoltate. Bineînțeles, vom analiza mai îndeaproape structura ajutorului bilateral acordat de statele membre și vom încerca să facem propuneri pentru a îmbunătăți uh, situația în ceea ce privește asistența oferită țărilor cele mai puțin uh, dezvoltate. În ceea ce privește biodiversitatea, nu sunt sigur că vă pot da un exemplu detaliat astăzi, nu sunt expert nici în uh, biodiversitate, nici în bei ce am scris în raport despre asta este că nu există uh, foarte mult interes din partea sectorului privat pentru a investi în biodiversitate. Și este un uh, obiectiv al uh, planului de investiții să, proveze, să uh, ofere uh, oportunități, uh, garanții pentru a atrage sectorul privat uh, în domenii în care nu ar investi în mod obișnuit. Și noi sperăm că astfel vom uh, îmbunătăți situația. Voi uh, discuta cu colegii care se ocupă de planul de investiții pentru a mă asigura că veți primi un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Ne interesează și fluxurile financiare ilicite. Știu că se acționează, dar este important să vedem și cât de bine funcționează aceste măsuri. În orice caz, este un subiect important, este ceva ce va trebui să urmărim uh, în următorii ani. Sper că vom continua să avem rapoarte, cel puțin anual, în domenii în care sunt slăbiciuni, cum este la aceste țări cele mai puține dezvoltate. Tocmai ne-am întors din Uganda, iar acolo sunt probleme cu finanțarea uh, proiectelor și asta este important pentru a aborda cauzele migrației. Mulțumim Comisiei pentru prezență în această dimineață. Uh, studiul merit și raportul merită uh, citit uh, îndeaproape. Puteți urmări cum, ce performanță are statul dumneavoastră membru și așa mai departe. Mulțumim, deci, încă o dată pentru prezență. Okay, we now move on. Mulțumesc. Continuăm. Avem multe subiecte importante pe ordinea de zi în această dimineață. Urmează CFM-ul. Ne vom întâlni astăzi și mâine cu cei doi comisari. Putem să întrebăm despre noile propuneri, însă în această dimineață vom vorbi despre CFM. Vom avea un schimb de opinii cu Concord în ceea ce privește platforma multi-actori referitoare la implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.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 L-am văzut uh, de curând pe președintele Juncker în plen prezentându-și uh, propunerea pentru CFM. Propunerea comisiei fuzionează instrument, majoritatea instrumentelor de finanțare externă într-un singur instrument care se numește vecinătate, uh, instrumentul pentru vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională cu uh, o bună uh, dimensiune pentru vecinătate, o concentrare pe migrație și o rezervă de 20%. Uh, fondul EDF este adus în uh, buget, deci fondul de dezvoltare. Am vorbit despre problema țărilor celor mai puțin dezvoltate și trebuie să ne asigurăm că în acest nou program, uh, Fondul pentru Dezvoltare, uh, va fi elementul principal. Asta dacă acceptăm ideea unui program unic. Ehm, în urmă cu, cât, cu vreo două săptămâni am discutat cu cei de la Concord înainte de propunerea comisiei și ne bucurăm că societatea civilă este din nou alături de noi pentru a ne prezenta reacțiile inițiale la propunerea comisiei. O avem alături de noi pe Catarina Lemanska din partea Concord, și, de asemenea, este prezent Rafael Veland de la Nabu Brussels, un ONG de mediu și care... Uh, iar domnul Veland se ocupă, este raportor pentru CFM din partea platformei uh, multiactoriale pentru implementarea ODD. Am să vă dau uh, câteva minute pentru a, vă da, pentru a ne da primele impresii privind propunerile comisiei, care sunt elementele pozitive, care sunt capcanele, uh, la ce trebuie să fim atenți. Ne întâlnim cu uh, comisarii astăzi, deci este important să ascultăm uh, poziția dumneavoastră. Catarina Lemanțca, vă dau cuvântul. Um, thank you very much uh, for Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru invitație și pentru prilejul de a discuta cu dumneavoastră partea de acțiune externă din noul pachet al CFM-ului următor. Mă numesc uh, Catarina Lemanska, Eh, lucrez pentru Global Health Advocates, dar astăzi vă vorbesc în numele Concord. După cum știți, cu siguranță, Concord eh, este Confederația Organizațiilor Active în domeniul dezvoltării internaționale, 28 de platforme naționale, respectiv 31 eh, de confederații care întâlnesc peste 2600 de organizații. Astăzi am plăcerea de a reprezenta toate aceste organizații. Activitatea noastră a început în 2015, când uh, ne-am pus cu toții uh, uh, speranța în, într-un nou program de progres transformativ. Mă gândesc în primul rând la acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare a mileniului până în 2030. Știam că lucrurile nu vor fi ușoare și uh, Eh, într-adevăr, este nevoie de leadership european, nu doar pentru a susține credibilitatea Uniunii Europene în ce privește ajutorul pentru dezvoltare internațională. Nu putem să ne permitem să nu atingem obiectivele de dezvoltare a milenială. De aceea eh, am analizat eh, bugetul UE astfel încât uh, să vedem în ce măsură se, uh, sunt conforme cu acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă. Uh, am considerat că datorită resurselor ce vor fi reduse datorită Brexitului, de pildă, Um, s-ar putea să existe riscul de a nu se atinge aceste obiective. Vrem tocmai de aceea să obținem asigurări că nivelul actual de alocări pentru dezvoltare, pentru ajutor pentru dezvoltare va fi uh, menținut, cel puțin menținut. În 2011, în pachetul uh, de atunci emis pentru noul CFM, s-a propus o creștere a, oficial, a ajutorului oficial pentru dezvoltare până la 0,7% din VNB pentru a se atinge uh, obiectivele de dezvoltare a minerului până în 2030. Sigur că situația de atunci uh, s-a schimbat foarte mult, totuși a fost un punct de reper important. În propunerea actuală, creșterea resurselor pentru acțiune externă nu este justificată Uh, și nu uh, permite atingerea unei, uh, unei ajutor oficial pentru dezvoltare de 0,7% VND. În plus, presiunea migratorie, insecuritatea și instabilitatea creează provocări suplimentare. Aceste provocări trebuie să determine Comisia să reconfigureze acest ajutor oficial pentru dezvoltare. Pe noi ne îngrijorează faptul că restructurarea operată în propunerea actuală pentru CFM compromite eficiența ajutorului oficial pentru dezvoltare. Comisia a elaborat 12 instrumente care implementează o gamă largă de politici, drepturile omului, menținerea păcii și așa mai departe. Deci, aceste obiective, aceste instrumente au însă obiective foarte distincte și foarte bine definite, limitate. De aceea pun în pericol uh, dezvoltare, obiectivele de dezvoltare durabilă globale. Mai întâi, noua uh, arhitectură a acestor instrumente uh, corespunde unei noi prioritizări a intereselor Uniunii Europene. Sigur că dezvoltarea Uniunii Europene este foarte importantă, dar ea nu trebuie să contravină dezvoltării Eh, țărilor pe care le asistăm. Din păcate, în propunerea actuală, nu vedem niciun fel de angajament eh, clar cu privire la eh, garantarea obiectivelor primare pentru cooperarea internațională. Ceea ce face ca în loc să ne aplicăm asupra migrației și uh, situației țărilor cu dezvoltare, să uh, reprioritizăm uh, lucrurile astfel încât uh, prioritățile Uniunii Europene să uh, primeze. Uh, totuși, ne-am fi așteptat, de pildă, ca echitatea de gen, protecția societății civile să funcționeze printre prioritățile cheie pentru dezvoltare. Lipsesc însă din comunicarea Comisiei Europene. De asemenea, cheltuielile pentru combaterea modificărilor climatice lipsesc. Sigur că nu credem că uh, diferitele obiective se contrazic, însă ar trebui analizate uh, tensiunile dintre uh, dezvoltarea internațională și acțiunea externă. Deci politice externe și dezvoltarea internațională pot fi de multe ori cu intenții contradictorii. Și nu doar noi considerăm acest lucru așa. Dacă ne uităm la, la cum este restructurat EDF, chiar și analiza la mijlocul perioadei de referință a, a conchis că nu este că propunerile actuale nu sunt prioritizate conform obiectivelor noastre. De pildă, în ce privește guvernanța instrumentelor, nu știm cine va oferi orientare politică, nu știm cine va fi arbitrul dintre interesele uh, contradictorii, nu știm cine va controla resursele și nu știm nici măcar care va fi rolul acestui Parlament în tot acest exercițiu. Deci chestiunea compatibilității este o chestiune foarte importantă. Uh, și de aceea va avea un impact asupra viitorului capitol bugetar. Din câte știm noi, Comisia ar dori să aibă o flexibilitate mai mare pentru a avea flexibilitate mai mare în ce privește unele acțiuni uh, neprevăzute. Nu, nu știm însă dacă aceste acțiuni și situații neprevăzute nu vor uh, Uh, compromite, de fapt, uh, obiectivele uh, dinainte stabilite. De asemenea, înțelegem că Comisia dorește să implementeze o rezervă pentru situații de urgență care va fi implementată în cadrul pilonului pentru reacție rapidă la situații de urgență. Deci, iată că există flexibilitate eh, maximă pentru comisie, există fonduri uh, la dispoziția comisiei care încă sunt nealocate. Eh, știm însă că, vedem în același timp că și în privința migrației prevalează interesele interne ale UE. Următoarele sunt uh, principalele noastre îngrijorări și rezerve. Mai întâi, uh, noua arhitectură uh, semnalează că Uniunea Europeană nu mai este interesată de respectarea principiilor de ajutor pentru dezvoltare internațională pe, la care s-a angajat. Semnalează în același timp că regiunile cele mai vulnerabile vor fi lăsate pe din afară în pe seama acestor state, însă vor fi prioritizate investiții pentru dezvoltare în, poziții, în țări cu poziție geostrategică sau unde Uniunea Europeană are interese strategice. Considerăm că ar fi foarte dificil pentru noi și pentru dumneavoastră, membrii ai Parlamentului, să să uh, acoperim uh, cheltuielile care sunt prevăzute aici, uh, uh, astfel încât să uh, corespundă obiectivelor de dezvoltare formulate anterior. Noi nu credem că această arhitectură a CFM-ului va permite implementarea strategiilor anterior convenite și va, implementa, va permite implementarea acordului de la Paris. Eu, noi credem că există posibilitatea de a simplifica această structură, astfel încât Uniunea Europeană să se poată achita de angajamentele și obligațiile asumate. Este nevoie de un leadership politic consolidat pentru ca obiectivele pentru 2030 și acordurile la Paris să, și obiectivele acestea să devină realitate. Pentru asta este nevoie de un instrument de uh, Uh, dezvoltare care este uh, direcționat 100% uh, în direcția obținerii obiectivelor de dezvoltare 2030 și acordului de la Paris, um, care cuprinde dimensiuni de care sunt legate de politica de vecinătate, dar instrumentele de politică de vecinătate, de menținerea păcii și așa mai departe, să fie totuși separate de capitolul ajutorului pentru dezvoltare. Alte trei puncte. Credem că modificările climatice, dezvoltările, obiectivele de dezvoltare durabilă trebuie să facă parte din din uh, toate politicile de dezvoltare, echitate de gen, drepturile omului trebuie să facă parte din toate aceste uh, politici uh, trebuie să fie cuprinse în toate instrumentele pentru atingerea unor obiective politice asumate este nevoie și de uh, alocări bugetare uh, clare, dedicate pentru societatea civilă și pentru uh, implicarea societății civile în toate aceste demersuri. Poziția noastră uh, este, se suprapune în mare parte cu poziția Parlamentului European și trebuie să colaborăm astfel încât vocea dumneavoastră și vocea noastră să fie auzită în acest proces. Vă mulțumesc foarte mult. Thank, thank, thank you very much. So very clear Uh, the NGOs. Um, Mulțumim foarte mult. Uh, înțelegem foarte clar că ONG-urile pe care le reprezentați nu sunt de acord cu uh, proiectul actual. Rafael, ai cuvântul. Poate vreți să ne spuneți mai întâi, domnule Rafael Weiland, care este platforma noastră, pe cine reprezentați? Doamnă președinte, distinși membri a Parlamentului, Azi eh, purtăm o discuție privind eh, noul proiect al CFM și ce implicații are acesta în, în domeniul dezvoltării internaționale. Nu sunt expert, expert în, eh, în dezvoltare internațională. Lucrez pentru filiala germană a NABU, un ONG în domeniul protecției mediului Uh, platforma noastră a fost uh, creată de primul vicepreședinte al Comisiei, domnul Timmermans, pentru a verifica implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. În martie am uh, elaborat acest raport pe care vi-l arăt, care a fost depus la cabinetul domnului Timmermans și care a fost publicat pe pagina Comisiei Europene. Colaborăm cu alte ONG-uri, cu Concord, cu People's Budget Campaign și împreună am urmărit uh, cu atenție dezbaterile pe marginea CFM-ului. Azi vreau să vă arăt uh, perspectiva noastră asupra implementării noului CFM. Și voi completa cele spuse de Catajina. Vom arăta de ce aceste aspecte foarte, sunt foarte importante pentru comisia dumneavoastră. Nu credem că este suficient să ne uităm la liniile de finanțare dedicate uh, cooperării pentru dezvoltare. În schimb, În schimb, <clears throat> trebuie ca toate eh, liniile bugetare ale CFM-ului să fie durabile. De ce? Pentru că tot ceea ce cheltuim în interiorul Uniunii Europene are consecințe și asupra, extern, eh, asupra eh, mediului extern. <clears throat> De pildă, politica agricolă comună, prin care se cheltuie aproape 40% din uh, bugetul Uniunii Europene. Prin plățile directe se influențează nu doar perspectivele economice ale fermierilor uh, europeni, ci uh, există și un impact foarte important asupra mediului extern. De pildă, supraproducția de lapte praf periclitează producția similară din țări africane. În același timp, uh, plățile directe actuale susțin trendul de, creștere a fermelor și exploatărilor agricole, cu alte implicații. Uh, ce, uh, politica agricolă comună nu analizează, din păcate, impactul cheltuirii banilor. În plus, în prezent, încă finanțăm foarte multe tehnologii bazate pe combustie fosilă, a resurselor fosile și um, Asta se referă, de pildă, la rețelele centrale din domeniul energie și de la rețelele eh, esențiale din eh, transport, ceea ce are un impact asupra țărilor din afara Uniunii Europene, pentru că pentru că, iată, eh, cele mai valoroase, pentru că țările cele mai afectate de modificările climatice nu se află în interiorul Uniunii Europene. Iată de ce platforma noastră a recomandat introducerea unor instrumente orizontale, astfel încât uh, Uh, noul CFM să uh, structureze altfel politicile uh, și cheltuielile sale. Recomandările noastre sunt următoarele. Mai întâi, fostul comisar Potocnic a spus-o și el ieri, nu va exista nu va fi, exista un alt CFM înainte de uh, încheierea agendei 2020. Deci trebuie să ne asigurăm că ne folosim de șansa pe care ne oferă acest CFM, care va dura cel puțin până în 2027. Da? Deci, uh, o, strategia actuală prevede implementarea unor obiective până în 2030. Deci, dacă CF, noul CFM nu va cuprinde uh, politici pentru atingerea acestor obiective, uh, nu vom putea să le atingem. Da? O, o creștere a cheltuielilor nu, ar, nu va fi mai Eh, eficiente dacă nu vom începe să regândim modul în care cheltuim banii. Tocmai de aceea ar trebui să eh, armonizăm obiectivele de dezvoltare durabilă și să eh, realizăm o coeziune între acestea, o coerență între diferitele politici. De asemenea, trebuie luate și niște măsuri complementare. Un grup de experți la înalt nivel a introdus criterii de durabilitate și condiționalitate pentru diferitele linii bugetare. Aceste criterii ar putea fi completate de implementarea uh, reglementărilor pentru o mai bună guvernanță a Comisiei, astfel încât rezultatele aplicării acelor politici și cheltuielile acelor bani să fie uh, și ele durabile. Trebuie să ne concentrăm asupra așa, punctelor fierbinți de cheltuire și, și de linii bugetare nedurabile. Mă refer aici la politicile din domeniul politicii agricole comune, biodiversității și așa mai departe. Recomandarea 5. Cu toate că mai există și alte 5 instrumente numite în acest raport, Vreau să mă concentrez doar pe ultimul dintre ele. Trebuie să trecem la o abordare participatorie și bazată pe evidențe. Nu pot să cred că Comisia uh, nu și-a publicat uh, predicțiile de cheltuieli bugetare înainte ca uh, comisarul responsabil Oettinger să-și prezinte planurile pentru nou CFM. CFM-ul nu pare să fie atât de important pentru unii dintre dumneavoastră și poate că tindeți să lăsați discutarea CFM-ului pe seama colegilor de la Comisia de Bugete. Însă, toate finanțările, inclusiv pentru dezvoltare, vin prin CFM. CFM-ul însă nu este un, doar un mijloc, un instrument de contabilizare a banilor, este un instrument de, prin, prin care sunt atinse anumite uh, Uh, ținte și obiective. Tocmai de aceea vă sugerez, uh, stimați membri ai Parlamentului European, să nu acceptați în forma actuală uh, proiectul CFM propus de Comisie. În domeniul agriculturii continuă disfuncționalitățile induse de plățile directe. În domeniul combaterii modificărilor climatice, nu vor fi suficienți indicatorii menționați în CFM pentru a atinge obiectivele stabilite la Paris nu există nici o coerență între cheltuielile din diferitele linii bugetare și de aceea cred că CFM-ul nu răspunde provocărilor care trebuie rezolvate dacă Uniunea Europeană vrea să-și recapete încrederea cetățenilor. Știm cu toții că acum ține de statele membre să discute noul CFM. Dar va fi nevoie la un moment dat și de Parlamentul European pentru a imprima o direcție Uh, acestui CFM care să fie viabilă pe viitor. Mulțumesc! Iată, o analiză holistică a durabilității uh, CFM-ului nou propus uh, și din prisma obiectivelor de dezvoltare durabilă. Foarte interesant, mulțumim. Comisia este prezentă, este reprezentată și o să-l invităm pe reprezentantul Comisiei să ia cuvântul mai întâi însă dăm cuvântul colegilor noștri și Maria Hoibuch a, a indicat uh, prima că vrea să ia cuvântul. Da. Uh, <clears throat> maybe you take your headsets. <laughs> uh, herzlichen Dank für die Aus Mulțumim foarte mult pentru aceste prezentări și vreau să mulțumesc și doamnei Lemanska pentru intervenția sa. Um, ați uh, exprimat foarte clar ceea ce pentru noi în Comisia DEVE este o veritate, uh, uh, veritabilă problemă. De pildă, flexibilitatea pentru Comisie. Um, aici nu este reglementat nimic. Cine decide, cum se controlează uh, această flexibilitate, pe ce canale se materializează ea, nu putem să asistăm pasiv la o, o introducere a, în acest instrument de flexibilitate a aproape 20% din bugetul care este alocat uh, ajutorului pentru dezvoltare. Domnule Weiland, ați amintit niște puncte foarte importante, de pildă politica agricolă comună și politicile în general din domeniul agriculturii, care ne sunt uh, foarte dragi, credeți-mă, și um, să știți că nouă, în Comisia DV și nouă celor din Comisia pentru Agricultură, nu ne este deloc indiferent cum sunt uh, acum restructurate linii bugetare din domeniul agriculturii. Nu așteptăm cu uh, mâinile sunt ca să vedem care va fi poziția adoptată de Consiliu, uh, ci vom, vom avea atitudine proactivă. Uh, agricultura uh, în Europa, ca și în ca și peste tot în lume, are un impact foarte, foarte mare și dacă restructurăm uh, agricultura, politicile din agricultură, atunci uh, putem obține uh, foarte multe beneficii și pentru biodiversitate, și pentru calitatea apei, și pentru mediul în general. Aveți dreptate, spunând că dacă nu vor fi condiționate pe viitor plățile directe, atunci cea mai mare parte a bugetului pentru ca agricultură va fi lipsită de, uh, de elemente de sustenabilitate, de durabilitate. Așadar, uh, fiți încredințat că vom uh, interveni și aici. Și în ce privește ajutorul pentru dezvoltare internațională și aici, și în cadrul acestui ajutor pentru dezvoltare, investim foarte mult în proiecte de agricultură, dar investim mult prea puțin în proiecte sustenabile de agricultură, care este din nou o, o, o contradicție. Deci, ecolo ecologia agrară nu înseamnă doar culturi bio, culturi ecologice, ce este vorba, înseamnă în primul rând de un circuit, înseamnă, înseamnă durabilitate bazată pe trei piloni ecologic, economic și social. Pentru că, să nu uităm, și oamenii, oamenii sunt uh, uh, prezenți peste tot acolo unde avem agricultură. Uh, în ecologia agrară trebuie, de altfel, și la noi, în interiorul Uniunii Europene, făcut mai mult pentru uh, a întări uh, pilonul social. Altminteri, putem vorbi foarte mult de dezvoltare uh, durabilă, de de tot felul de obiective, dacă nu facem ceea ce aceste obiective ne cer, atunci nu vom ajunge mai departe. Mulțumesc! Thank you. We can ask the commissioner this after. Cred că vom uh, putea adresa această întrebare mâine dimineața comisarului Mimița, care va fi alături de noi. Charles Görens și apoi Ignacio Corao. Mulțumesc! Am ascultat uh, cu mare interes cele două intervenții și am câteva întrebări legat de ceea ce s-a spus. Ați insistat pe prioritatea combaterii schimbărilor climatice. Foarte bine. Dar nu cumva considerați că această prioritate vizează repararea greșelilor din trecut? De altfel, Uniunea Europeană face o prioritate din migrație. Și aici uh, vorbim uh, mai degrabă despre un simptom și nu abordăm uh, cauza problemei. Avem tendința să considerăm că următoarea programare financiară va transforma Uniunea Europeană într-un fel de atelier de reparații pentru greșelile comise în trecut. Cred că ar trebui să avem o altă abordare și să spunem clar care sunt prioritățile noastre. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume dezvoltarea are o anumită finanțare, una, o anumită rezervă de fonduri și toți cei care nu vor avea bani vor încerca să ia bani de aici. Deci uh, mă întreb uh, cu privire la fondurile prevăzute inițial uh, pentru fondul de dezvoltare. Cred că acesta este un mare pericol politic. Știm că Uniunea Europeană, chiar și după ieșirea Regatului Unit uh, din UE, va rămâne un uh, factor determinant uh, de neocolit în politica de dezvoltare. Și de aceea va fi foarte dificil să ne afirmăm într-o lume marcată până acum de multilateralism, ale cărei fundamente sunt zdruncinate. Și nu m-aș uh, mira ca președintele Statelor Unite să pună cruce uh, a ce am realizat noi prin uh, multilateralism. Și Uniunea Europeană trebuie să găsească un răspuns la toate aceste probleme în următorul CFM. Acest răspuns nu poate fi complet dacă se bazează doar pe instrumentele sale, printre care Fondul European de Dezvoltare sau nu. Dar oricum, cele 80 de procente din politica externă pentru dezvoltare sunt asigurate de statele membre. Deci va trebui să adăugăm și o componentă politică la acest demers ca să vedem cum putem să ne coordonăm eforturile. Este absolut necesară această coordonare, așa cum, prevede tratatul de la Lisabona. Deci vorbim despre integrarea Fondului European de Dezvoltare, dar uh, doar acest fond și doar utilizarea acestui fond ridică multe semne de întrebare. Eu am uh, tendința să fiu dogmatic pe această chestiune. Pentru mine, bugetizarea Fed nu este o dogmă. Uh, dacă la sfârșitul uh, cursei ne vom atinge rezultatele, vom avea mai puțin bani în următorul CFM. Vom avea un uh, instrument de cooperare bazat mai mult pe Fondul European de Dezvoltare decât în programarea precedentă. Dacă acesta va fi rezultatul bugetizării, atunci uh, riscăm un mare pericol. Cred că sunt foarte multe zone umbroase, zone gri în acest uh, peisaj. Sunt și câteva zone mai luminoase, dar va trebui să așteptăm uh, ca Comisia și Serviciul de Acțiune Externă să-și traseze liniile directoare. Oricum, uh, prin aceste cuvinte am vrut să vă semnalăm îngrijorările noastre. Și aș vrea să mai fac o ultimă observație. Ce, le prochain la prochaine programmation financière pluriannuelle. Dacă următorul CFM va pune în opoziție toate capitolele bugetare ale Uniunii Europene, politica agricolă comună versus politică de dezvoltare. Și a reieșit asta din observațiile anterioare. Noi, dacă vrem să dăm un impuls politic, Parlamentul European va trebui să aibă o dezbatere um, contradictorie nu cred că putem uh, să mm, ne certăm cu Comisia de Agricultură și aceasta va fi bulversată de politica lui uh, Trump. Uh, va fi sânge pe pereți. Și mm, toate aceste lucruri vor avea un impact asupra următoarei programări financiare multianuale și va trebui să fim cu toții în gardă uh, ca să nu abordăm aceste mari uh, probleme cu o doză excesivă de naivitate. Um, thank you. So, so... Mulțumesc. Deci ați uh, exprimat niște rezerve. Avem și comisia aici uh, care ne va convinge în câteva momente. Ignacio Corau, vă rog. Mulțumesc foarte mult, Linda. Sunt de acord cu multe dintre preocupările și îngrijorările exprimate de Charles Görens. Aș vrea să vă mulțumesc pentru prezentări, în special pentru prima parte în care făceați referire la acest uh, instrument financiar unic și vorbeați despre flexibilitate. Practic există mai multe instrumente adunate într-unul singur și cred că există riscul să deplasăm uh, anumite instrumente care aveau obiective inițiale diferite către altceva, și anume gestionarea migrației. Cred că aceasta poate influența instrumentele utilizate pentru dezvoltare, pentru că avem uh, acest proces logic pentru a crea dezvoltare. Mm. adesea se preferă să se acorde prioritate gestionării migrației. Și cred că este important ca Parlamentul European, ca reprezentant al cetățenilor europeni, să aibă posibilitatea de a monitoriza utilizarea acestor fonduri cât mai eficient cu putință. Sunt de acord cu ce s-a spus referitor la utilizarea acestor fonduri și da, avem nevoie de niște clarificări din partea Comisiei. Cum uh, putem verifica printr-un singur instrument că în spatele cuvântului flexibilitate nu se ascunde practic o redirecționare a fondurilor către domenii prioritare, precum gestionarea migrației. Mulțumesc! Îi dau acum cuvântul lui Vincent Grimond de la DigiDevco, Head of Unit, pentru coordonare și, coordonarea și programarea instrumentelor de finanțare externă. Presupun că ați fost uh, implicat în redactarea acestei propuneri. Vincent, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, că ați dat, ați dat cuvântul Comisiei pentru acest subiect atât de important. Uh, Evident, ne aflăm abia la începutul dezbaterii privind CFM. Este o dezbatere, evident, o dezbatere politică. Însă, pe baza propunerilor comisiei și pe baza CFM-ului general adoptat uh, pe 2 mai, putem spune deja foarte multe lucruri. Înțeleg uh, pe deplin uh, întrebările și îngrijorările câtă vreme nu au fost făcute propuneri foarte precise și, cred, și mi-e teamă că va trebui să aveți puțină răbdare până în iunie. Acum, sigur, au fost propuse lucruri importante de către Comisie în propunerile referitoare la CFM. Propunerile Comisiei sunt o veste foarte bună pentru cooperarea pentru dezvoltare. Din punct de vedere financiar, există o majorare de 26% în termeni nominali. Sunt de acord uh, cu colegul de la Concord că în termeni reali înseamnă o creștere de 13%. Este o creștere foarte mare. Noi acum pregătim un nou CFM pentru 27 de state membre. În acest context, uh, o astfel de majorare reală este foarte importantă. Avem uh, capitolul 4 plus Fondul European de Dezvoltare, plus că în viitor vom avea această majorare. Practic, în realitate, Comisia pune uh, cooperarea pentru dezvoltare pe lista priorităților. Și uh, în acest context, Comisia propune o Uniune Europeană care nu privește în interior, ci spre exterior și asta și dintr-o perspectivă financiară. Uh, Parlamentul și Consiliul au putere de decizie, dar oricum este un mesaj politic important și anume că Comisia propune această Uniune Europeană care privește spre exterior. Este un lucru important din punct de vedere financiar pentru, dez- pentru cooperarea pentru dezvoltare. Asta înseamnă că noi, la nivel european, vom uh, îndeplini angajamentele asumate de UE și statele membre și anume 0,7% pentru um, ODA din uh, VNB. Deci există aceste cheltuieli din bugetul european. Iar acest procent uh, este și va rămâne asistență pentru dezvoltare. Este un lucru important că ne vom îndeplini acest obiectiv colectiv de 0,7% și, bineînțeles, și statele membre vor trebui să își uh, joace rolul. Pentru asta avem nevoie de un instrument financiar eficientizat. Este vorba despre instrumentul de cooperare și dezvoltare în vecinătate. Pentru asta avem nevoie de o acoperire internațională. Avem nevoie de acest lucru pentru a sprijini implementarea agendei 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă. În acest uh, sens, salutăm uh, punctele de vedere ale Concord, dar mi-e teamă că nu este o abordare coerentă, pentru că documentul Concord spune că avem nevoie de un uh, instrument uh, universal și pe de altă parte că avem nevoie de un instrument separat, dar ODD-urile sunt universale. Democrația și drepturile omului sunt elementul central al ODD-urilor. Dacă avem un instrument uh, separat pentru vecinătate, practic uh, distrugem esența ODD-urilor. Deci noi în UE uh, sprijinim implementarea ODD-urilor și pentru asta avem nevoie de un instrument larg, nu unul restrâns, care să pună dezvoltarea într-un colțișor. Uh, în al doilea rând, avem nevoie de un astfel de instrument eficientizat pentru a remedia fragmentarea actuală a instrumentelor europene de finanțare externă va trebui să simplificăm uh, cadrul și să reducem povara pentru toate instituțiile, Parlament, Consiliu, uh, Comisie și alte instituții, din punct de vedere al gestionării și al supravegherii. În momentul de față, toate instituțiile suferă din cauza acestei multitudini și acestei complexități a instrumentelor. Pe de altă parte, simplificarea va fi și în beneficiul țărilor partenere și al um, tuturor um, partenerilor noștri. Uh, și asta va crește eficiența asistenței UE pentru țările care au cea mai mare nevoie de ea. În acest instrument, integritatea și specificitățile diferitelor politice vor fi, politici vor fi pe deplin uh, păstrate. Nu va fi un singur instrument uh, vor fi mai multe, dar un singur instrument mai larg nu înseamnă o singură politică. Cooperarea pentru dezvoltare rămâne o politică de sine stătătoare și va fi uh, fundamentată uh, Uh, de consensul european, eradicarea sărăciei fiind un obiectiv esențial. Vorbim despre asumarea răspunderii în uh, țările partenere și despre alte obiective de dezvoltare care vor rămâne esențiale pentru cooperarea noastră. Un alt element important este că propunerea Comisiei înseamnă o creștere a supravegherii și a puterii bugetare pentru Parlamentul European. Parlamentul a cerut pe bună dreptate acest lucru și acum Comisia propune integrarea Fondului European de Dezvoltare. Asta merge mână în mână cu flexibilitățile actuale ale acestui fond în buget. Și poate că ar trebui să existe și o rezervă sau un tampon pentru situațiile neprevăzute. Nu putem uh, prezice ce se va întâmpla în 3, 4, 5 ani. Deci uh, există această marjă, această rezervă tampon care ne va ajuta în situații neprevăzute, crize sau alte priorități sau alte inițiative pe care le vom întreprinde în perioada de programare și pe care nu le putem prezice în momentul de față. În ceea ce privește guvernanța instrumentelor și rolul Parlamentului, va trebui să avem discuții mai aprofundate. Și în acest sens a existat un dialog strategic și am încercat să tragem niște concluzii și să formulăm niște învățăminte, astfel încât să organizăm mai bine guvernanța pentru următorul CFM. În concluzie, vreau să vă spun că uh, Uh, de îndată ce Comisia va adopta propunerile în iunie, vom putea intra mai în detaliu. Comisarul Mimița va fi prezent mâine aici și dumnealui este în mai mare măsură să vă dea mai multe detalii. Îmi cer scuze că m-am lungit atât, dar uh, am vrut să vă transmit uh, mesajele cheie și intențiile cheie ale propunerilor Comisiei. Yeah, I've got, I've got some questions for Vincent uh, after. În regulă, aș avea eu câteva întrebări către Vincent după cele prezentate. Aș vrea să îmi um, parcurgeți uh, cifrele um, în comparație cu cele precedente. Poate a existat o notă ce a circulat, poate nu o puteți trimite, cea cu cifrele. Vorbiți despre um, alocarea specifică, dar nu este vorba după temă, este vorba uh, de o alocare specifică după o dimensiune geografică, deci va fi o, uh, un fond alocat, o anvelopă pentru Africa uh, și nu una pentru dezvoltare. Puteți să ne explicați clar asta, pentru că citesc propunerea uh, comisiei. Va exista uh, o alocare specifică uh, conform regiunii, inclusiv uh, Africa și Africa subsahariană. Am avut o discuție cu colegii dumneavoastră de la DEFCO referitor la angajamentele noastre uh, referitor la ADIS și uh, angajamentul privind uh, țările cele mai puțin dezvoltate. Ce avem în noul CFM pentru a ne asigura că avem uh, fonduri suficiente pentru aceste LDC-uri, aceste țări cele mai puțin dezvoltate? Ați spus că mulți dintre bani uh, sunt uh, conform criteriilor DAC. Um, este prevăzut acest lucru în propunere? În plus, nu am um, solicitat celor de la DG Eco să intervină, nu știu dacă sunt prezenți și nu vreau să um, pun pe nimeni într-o situație uh, dificilă, dar uh, mă, nu înțeleg ce vine de la DG Eco. În orice caz, putem să-l întrebăm pe, com- pe comisar în această după amiază. Vine domnul comisar um, Stilianides, pentru că nu este vorba numai de Defco, ci și de Eco. Poate îmi puteți răspunde la întrebări și apoi poate colegii mai au uh, întrebări. Mai dorește cineva să adauge ceva? Ascultăm răspunsurile și s-ar putea apoi să aveți întrebări. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Sunt foarte importante, însă nu pot să vă dau răspunsuri precise astăzi. Trebuie să așteptăm propunerea comisiei. Însă după cum s-a comunicat în comunicarea din mai, avem anvelope dedicate, geografice, dar și tematice. Întreaga arhitectură a instrumentelor este să existe uh, fonduri alocate în mod țintit către anumite obiective. În principiu, îmbinăm tradiția cu inovația.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 Probabil că cei, comisia undeva, cineva din comisie cunoaște răspunsurile la întrebările mele, spune doamna președinte. Apoi, instrumentul de flexibilitate, 20%, sunt mulți bani. Alocarea va trece printr-o oarecare supraveghere de către Parlament, Consiliu. Flexibilitatea poate fi multe lucruri. Până acum, la începutul perioadei la EDF exista o sumă nealocată, care apoi poate fi folosită pentru noi priorități, noi circumstanțe. Și întreaga noțiune um, este să avem un astfel de mecanism. Suma va trebui să o vedem um, care vor fi cifrele în propunerea comisiei și modul în care va funcționa. Dar ce există acum la EDF este că fondurile nemobilizate sunt uh, folosite conform acelorași uh, propuneri, uh, acelorași proceduri um, ca și toate celelalte. Deci când va fi vorba de fonduri nealocate, practica actuală este că se aplică aceleași reguli și proceduri. Deci fondurile nealocate nu înseamnă neapărat că trebuie inventat un nou tip de luare de decizie, pentru că procedurile sunt deja prevăzute în tratate. Okay, I don't see colleagues asking. Uh, so we have still, we'll get the new proposals, presumably. Vom primi noile propuneri Uh, pentru instrumente probabil în iunie și deci probabil atunci vom primi câteva răspunsuri. Începem cu doamna Rafael și apoi, deci cu Catarina. Uh, bineînțeles, nu voi intra în detalii privind dimensiunea externă, însă pentru a reacționa la ceea ce a spus domnul Görans. <clears throat> Dacă v-am înțeles corect, ați pus sub semnul întrebării Um, prioritățile noastre în ceea ce privește mediul și schimbările climatice. Aș vrea să vă amintesc ce a spus președintele Macron când a fost în Statele Unite. Nu avem o a doua planetă sau o planetă de rezervă. Una dintre cele mai bune politici de migrație uh, probabil că este să se lupte împotriva schimbărilor climatice pentru ca oamenii să nu fie obligați să plece. Uh, și revin la primul meu argument. Trebuie ca Uh, politicile noastre de aici să fie coerente uh, cu dimensiunea externă. Iar apoi, către comisie, bineînțeles că este numai începutul dezbaterii, însă cunoscând uh, istoria, propunerile nu au devenit uh, mai ambițioase după ce au trecut prin mâna statelor membre. Deci eu nu sunt foarte optimist că vom avea un nivel mai ridicat de ambiție în ceea ce privește uh, aplicarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, mai ales uh, având în vedere că înainte de 2 mai, uh, când au fost publicate propunerile, fuseseră deja texte mai ambițioase în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă. Deci eu nu sunt foarte optimist că această propunere va ajuta cetățenii să recâștige încrederea în viitorul Europei. Doamna președinte, da, schimbările climatice sunt un factor important în ceea ce privește refugiații, dar și conflictul. Dacă vă uitați la numărul de refugiați, mult are de a face cu conflicte și cu prăbușirea sau cu eșecul unor guverne. Vă rog. Am să vă răspund în franceză. Întâi, în ceea ce privește Um, schimbările climatice. Probabil că sunt colegi care au mai multă expertiză, dar ideea nu este doar să spunem că trebuie mai multă finanțare odată ce răul a fost făcut, ci și pentru prevenție. Iar prevenția este esențială pentru a elimina cauzele uh, ce stau la baza fragilității, uh, dar și pentru a ameliora tot ce este guvernanță, conflict. Apoi, dacă vorbim despre o prioritizare sau de mai multe ambiții, de, ambiții mai ridicate în domeniul climatic și în ceea ce privește biodiversitatea, într-adevăr este vorba de aceste elemente, dar și de beneficiile aduse de mediu. În domeniul sănătății există studii interesante uh, Uh, publicate de curând, care um, explică că dacă nu abordăm consecințele schimbărilor climatice, dacă nu intervenim astfel încât să uh, încetinim schimbările climatice, uh, câștiguri, progresele făcute în ultimii 20 de ani în domeniul sănătății se vor pierde complet. Da, dacă vrem să creăm um, sisteme de sănătate universale, să, să progresăm, trebuie să ne asigurăm și că progresăm în ceea ce privește uh, clima. Același lucru fiind valabil pentru uh, alimentație și uh, nutriție. Deci degeaba um, lucrăm uh, pe o parte dacă nu uh, vedem imaginea de ansamblu. Este ceea ce spuneați și dumneavoastră Um, trebuie să ne asigurăm că în cadrul cooperării pentru dezvoltare uh, și mai ales în domeniul agriculturii, um, cooperarea și finanțarea să nu uh, ajungă la proiecte care ar avea un impact negativ asupra climei. Voi continua în engleză pentru a răspunde comisiei. După cum spuneam, suntem uh, conștienți de faptul că este un buget ambițios. Recunoaștem acest lucru. Ce ne-am dorit noi, totuși, ar fi să uh, avem o asigurare că acest buget va fi țintit către dezvoltarea durabilă și citind pachetul uh, publicat pe 2 mai, nu vedem uh, această orientare. Se vorbește mult despre interesul Uniunii Europene, despre prioritățile Euro- uh, Uniunii Europene și nu înțeleg, nu, uh, nu uh, uh, uh, creăm o falsă diferențiere aici. Bineînțeles că pot fi interesele Uniunii Europene să se eradicheze sărăcia, dar, bineînțeles, uh, perspectiva este mai extinsă. E mai mult despre afacere, despre politică externă decât de ajutor de dezvoltare sunt elemente care nu sunt abordate, această chestiune a tensiunii, dar și ideea că ne temem că ajutorul pentru dezvoltare ar putea fi subminat dacă este uh, subordonat unor alte uh, priori priorități politice. Și migrația este un exemplu. Am văzut în ultimii ani că prioritatea pusă pe migrație a um, depășit um, prioritatea pusă pe ajutor pentru dezvoltare și eficacitatea acestei, acestui ajutor. Există multe uh, proiecte de dezvoltare care au fost folosite prin fondurile fi, care au fost uh, puse în aplicare prin fondurile fiduciare. Însă um, flexibilitatea a permis uh, în același timp o redirecționare uh, către combaterea migrației a fondurilor pentru ajutor de dezvoltare. Uh, și nu e numai opinia noastră. Deci ce ne dorim este ca Comisia să ne asigure că uh, vor da un nou uh, impuls eficacității asistenței. Deci, bineînțeles, Uniunea Europeană privește spre exterior, dar își ține cont și de propriile sale interese, iar în interesul Uniunii Europene este să aibă o politică de uh, ajutor la, de dezvoltare eficace. Aș vrea, în ceea ce privește instrumentul privind drepturile omului și democrația sau instrumentul pentru pace și stabilitate, noi suntem de acord uh, în pozițiile noastre cu EPLO și cu HRDN, organizație care lucrează cu drepturile omului și democrația. Două rețele extinse care cunosc foarte bine instrumentele și care solicită un, câte un instrument spe, uh, diferit pentru a menține specificitățile. Acum, dacă avem un instrument de dezvoltare durabilă putem uh, discuta despre integrarea sau fuzionarea acestor instrumente, dacă se poate menține specificitatea, se poate, da, discuta. Dar nu vreau să intru în această dezbatere. Dar dacă ai un uh, instrument de politică externă menit să uh, lucreze la multe aspecte în domeniul cooperării bilaterale, veți afla că apărătorii drepturilor omului, de exemplu, Uh, nu ar mai fi sprijiniți la fel. Dacă trebuie să uh, protejezi un apărător al drepturilor omului uh, sau spațiul pentru societatea civilă și în același timp să negociezi alte elemente care poate sunt mai importante în relația bilaterală, Uniunea Europeană va continua să protejeze acești apărători ai drepturilor omului și așa mai departe. Aici nu suntem, deci, convinși că sunt uh, puse în aplicare garanțiile necesare. Domnul Gheoranț, nu aș vrea să existe înțelegere în ceea ce privește atitudinea mea referitoare la necesitatea de a combate schimbările climatice. Problema pe care o abordăm astăzi și de mult este că statele membre își asumă angajamente în ceea ce privește schimbările climatice și nu le respectă. Își iau angajamente în ceea ce privește COP21 și nu le respectă promit uh, sume enorme țărilor în curs de dezvoltare pentru a uh, rezolva, a remedia greșelile trecutului și nu le plătesc. Deci nu își respectă angajamentele asumate în cadrul conferințelor internaționale, fie că e vorba de uh, schimbări climatice sau de finanțare. În plus, um, subscriu la obiectivele de dezvoltare durabilă, dar nu arată prin ce metode vor atinge obiectivele. Nu există nici metode, nici calendar pentru a arăta ce vor să facă și cum vor să-și atingă obiectivele până în 2030. Raportul Stern este ca și când n-ar fi fost. Este raportul care invită pe toată lumea să-și asume responsabilitățile și să uh, investească în lupta împotriva schimbărilor climatice. Eu îmi dau seama că toate privirile se îndreaptă către comisie, care are instrumentele de dezvoltare și fondul de cooperare pentru dezvoltare cu sume enorme. Dar unde sunt angajamentele? Unde sunt întrebările adresate statelor membre? Aceleași state membre care nu își respectă angajamentele sunt aceleași care decid împreună cu Comisia ce se va aloca. Și mie mi se pare inacceptabil. Și acesta este motivul pentru care eu Mă tem că această sumă de care dispune Uniunea Europeană um, va finanța repararea greșelilor uh, făcute în uh, trecut, fără a avea suficiente fonduri pentru a se îndrepta către viitor. Uh, bineînțeles că schimbările climatice sunt importante, dar și alte rubrici ar trebui să primească mult mai mult buget nu putem uh, rezolva toate problemele prin bugetul Uniunii Europene. Mai ales că acesta nu acoperă decât o mică parte din ajutorul de dezvoltare de care dispune Uniunea Europeană. Iar având în vedere um, marea provocare de a continua cu 27 de state membre, uh, lucrurile nu se vor îmbunătăți. Just one more question occurs to me. Um... Încă o întrebare îmi vine în minte. Este o întrebare către comisie. Am fost în Uganda săptămâna trecută și am văzut că o problemă acolo este finanțarea legăturii și folosiți uh, fondurile fiduciare pentru asta acum. Este, practic, se finanțează uh, proiecte pe termen lung, uh, prea mult prelungite de uh, tabere de refugiați. Nu știu cum uh, vreți să funcționeze aceste noi programe. EDF acum este programat pe o perioadă de șapte ani cu, împreună cu țara respectivă. Fondurile fiduciare le-am creat pentru că nu aveam suficientă flexibilitate. Veți uh, finanța acest nexus? Va exista o finanțare pentru a finanța pe, deci pe termen lung um, chestiunea uh, refugiaților, pentru că banii sunt alocați uh, anual Și, bineînțeles, guvernele sunt mai reticente să financeze. Dacă au un program pentru o țară uh, în Africa, vor vrea să dea bani uh, pentru a își dezvolta propria țară uh, cu propriile interese. Nu neapărat vor trimite bani într-o zonă de frontieră unde sunt refugiații existența diferitelor instrumente permite să fie tratate diferite elemente. Dacă sunt fuzionate instrumentele, toate vor fi uh, discutate și negociate cu statul membru uh, respectiv. Mulțumesc pentru întrebări. Cred că abordarea generală va fi să încercăm să uh, urmăm cele mai bune practici uh, ale EDF și cred că EDF este cel mai bun exemplu de parteneriat și uh, cred că acest, uh, aceste elemente trebuie păstrate pentru viitor. Un aspect al, următoarelor, al, al următorului instrument va fi inovator și anume se va crea o sumă alocată specială pentru a crea această legătură între uh, asistență umanitară și dezvoltare pentru că vorbim despre asta de uh, mult timp, dar cu greu uh, reușim să creăm această legătură. Deci va fi o inovație tocmai pentru a um, aborda această uh, legătură între cele două. Bineînțeles, uh, dezbaterea trebuie să continue, o vom face și pe baza Uh, proiectului de regulament, pentru că vorbim până la urmă despre un act juridic și aș dori să menționez două lucruri referitoare la asta. Intenția este ca acest instrument să acopere și vecinătatea și uh, chiar și azi programele UE în vecinătate sunt asistență oficială de dezvoltare. Nu există o contradicție aici. Deci, um, specificități și ambițiile proiectelor, dar oricum e vorba de ODA. Iar ODD-urile, obiectivele de dezvoltare durabilă, sunt aplicabile și în aceste țări. Deci, um, cred că avem o oportunitate de a avea un instrument um, adaptat uh, zilelor noastre. Dacă continuăm cu fragmentarea instrumentelor, cred că și mă tem că Uniunea Europeană nu va reuși să obțină rezultatele dorite. Doamna președinte, da, din partea celor de pe teren am aflat că ei primesc alocat uh, pentru ECO aceeași sumă și la jumătatea anului vine cineva și le spune a, avem niște bani în plus pentru voi, dar trebuie să cheltuiți în uh, câteva luni și lucrurile nu funcționează. Deci trebuie să existe o finanțare multianuală Am auzit vorbindu-se despre asta, acum avem oportunitatea de a acționa, de a nu repeta aceleași greșeli în programele viitoare, cum, precum cele pe care le avem în programul actual. În regulă. Dezbaterea nu face decât să înceapă. Sunt multe întrebări care mai așteaptă răspunsuri. Aș vrea, mai rămân răsp- întrebări fără răspuns. Ce înseamnă vecinătatea în Africa, ce înseamnă pentru dumneavoastră Africa. Cred că uh, până când veți reveni uh, vom uh, avea nevoie de răspunsuri. Mulțumesc participanților și reprezentanților societății civile pentru prezență și mulțumim foarte mult și comisiei. Okay, colleagues, our guest speakers on... Um, uh, oaspeții noștri pentru următorul punct de pe urmea de zilei se vor Uh, vor sosi uh, peste câteva minute. Până atunci avem o scurtă pauză tehnică. Okay, colleagues, our guest speakers. Bun, iată că oaspeții noștri au sosit, doamnelor și domnilor, mai ales cei din spatele sălii, dacă vreți să vă continuați discuțiile private, vă rog să faceți în afara sălii. Da? Bun, trecem la punctul 9 de pe urmea de zi. Au venit uh, oaspeții noștri care au fost blocați în Consiliu. Le-a luat uh, ceva vreme să vină la noi de la Consiliu și vrem să discutăm alături de ei dezvoltarea situației umanitare din Sudan. O situație cât se poate de serioasă, nu voi intra în detaliu, ne vor prezenta oaspeții noștri eh, mai bine această situație. Uniunea Europeană este principalul donator um, în materie umanitară în Sudan și um, știu că mai devreme și în cabinetul meu am discutat eh, implicații pe termen lung ale finanțării pentru dezvoltare și pentru uh, acoperirea unor um, situații umanitare. Știu din uh, o experiență personală din uh, Uganda că um, ONG-urile de acolo care primesc finanțări din partea noastră întotdeauna se luptă cu planuri anuale care trebuie renuite de fiecare dată, cu toate că există un CFM care ar putea să Uh, organizeze astfel, altfel uh, lucrurile. Și sper că ne veți uh, spune dumneavoastră cum considerați că ar trebui reorganizată această chestiune pe viitor. Eh, știm că situația din Sudan de Sud, situația din Uganda eh, sunt eh, înrăudite, știm că situația de, privind securitatea este foarte volatilă. Avem trei vorbitori invitați, Matthew Hollingworth, conator și director de țară în programul FAO pentru Sudan, doamna Ruth McWana, ehm, director adjunct al uh, OCHA, Biroul Național Unite pentru Coordonarea Activităților Umanitare. Ambii vor, uh, interlocutori vor avea câte o intervenție, să zicem, de șapte minute, um, cinci minute poate chiar, pentru a ne asigura că și colegii noștri vor putea să intervine cu întrebări și la ora 12 și 15 avem o sesiune de votare. Deci, vă rog, domnule Hollingworth. Thank you, Madam Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte, și Mulțumesc, uh, stimați uh, deputați, pentru invitația de a vă vorbi aici despre o situație cât se poate de disperată uh, cu care se confruntă oamenii din Sudan, în special Sudan de Sud. În ultimii 15 ani, oamenii din Sudan, datorită conflictelor interne, între diferitele facțiuni sudaneze suferă de, uh, într-o situație umanitară extrem de dificilă. În 2011 uh, a început o situație uh, de deteriorare economică a țării când Sudanul de Sud s-a separat de Sudan. Um, întreaga datorie a Sudanului de Sud a fost acceptată de Sudan în ultimii 5 ani această deteriorare însă s-a accelerat astfel încât astăzi, uh, să spunem la începutul acestui an, uh, datorită lipsei de rezerve valutare sudaneze, uh, această țară nu a mai putut să-și achite importurile, n-a putut să mai ofere subvenții pentru principalele alimente de bază, pentru combustibil și situația de aici a deraiat total am observat o dublare bruscă a prețului pâinii, de pildă, în Sudan, o creștere a, de până la 4 ori a altor cereale care se constituie uh, alimente de bază pentru sudanezi și um, în ce privește uh, lipsa de fonduri pentru achitarea uh, cheltuielilor de operare a cele mai importante rafinării din Sudan, uh, practic uh, s-a ajuns prin aceasta la o, creștere enormă a prețului la combustibil. Fără combustibil nu există transport, nu există economie, avem o inflație de 35% în creștere și um, avem o situație în care organizațiile pe care noi le-am sprijinit noi în Națiunile Unite, Uniunea Europeană și așa mai departe, uh, nu mai fac față uh, la valul de uh, peste 1,2 milioane refugiați din Sudan de Sud, pe lângă 800.000 de persoane care sunt strămutate intern peste 90% nu-și mai pot acoperi cheltuielile de subzistență, ca să nu mai vorbim de uh, cheltuieli medicale și alte cheltuieli ocazionale. Din păcate, observăm că foarte mulți uh, dintre acei cetățeni care s-au, au fost uh, strămutați intern, care se întorc acum în urma încheierii anumitor conflicte la locurile de baștină, se luptă cu aceleași probleme de subzistență. Și pentru prima dată observăm că această sărăcie uh, apare uh, și în comunitățile rezidențe de, de, rezidente, deci de, în, rândul acelor care nu au fost implicați în conflicte, nu au fost strămutați, nu au fost refugiați, dar care nu mai suportă cheltuielile de subsistență în această situație de criză. Există o problemă de, până acum a existat o problemă de acces, acum este uh, a diferitelor servicii și produse, acum există chiar o problemă de disponibilitate. Deci problema este din ce în ce mai mare în toată țara și este foarte îngrijorătoare pentru noi. Sudanul are șapte vecini, toți, eh, toate aceste state sunt extrem de fragile. Eh, eh, Sudanul are o populație de 42 de milioane de persoane, dar țările din jur, de asemenea, într-o situație foarte dificilă, au o populație combinată de 230 de milioane. Da? Deci, uh, dacă și această țară devine din ce în ce mai instabilă, apare riscul unei așa numite implozii care ar putea declanșa o, un val și mai mare de migrație, de refugiați, de uh, persoane strămutate uh, forțat în interiorul țării. UNAMID, uh, misiunea uh, comune a Națiunilor Unite și a uh, Uh, Uniunii Africane în Darfur își încheie uh, mandatul, uh, mai întâi pentru că armistițiul este funcțional, pentru că după 15 ani, pentru prima dată, există o pace relativ stabilă. E bine, în situația actuală, cu criza de combustibil, cu criza economică, această retragere a UNAMID Eh, vine într-un moment cât se poate de nefericit. Eh, eh, cu retragerea un amid din această, din această zona, a Darfurului, în contextul actual, conflictul ar putea reizbucni. Sudanul este o țară dificilă. Mai, mai este în curs de desfășurare procesul fostului președinte al Bashir de la Tribunal Penal Internațional. Sudanul are o datorită de, datorie suverană de 54 de miliarde de dolari în creștere și nu a semnat încă acordul la Cotonou. Asta înseamnă că uh, formele tipice de uh, finanțare a, pentru dezvoltare uh, care ar fi disponibile în mod normal pentru această țară nu sunt disponibile din cauza acestei situații. Uh, dolari și uh, euro umanitari care au fost uh, până acum orientați pentru dezvoltare nu pot să înlocuiască dolarii care ar trebui să fie investiți pentru consolidarea păcii și pentru dezvoltare. Am avut și succes în Sudan pentru Națiunile Unite, Sudanul a fost numit uh, ca pilot, uh, proiect pilot uh, pentru rezolvarea unei situații umanitare um, cu trei linii de program umanitar de consolidare a părții și de dezvoltare. Însă planificarea acestui și desfășurarea acestui proiect pilot um, înseamnă o participare a, a beneficiarilor și donatorilor deopotrivă la această planificare. Vrem să implicăm uh, guvernul în toate acțiunile de uh, ajutor pentru dezvoltare pentru a responsabiliza astfel guvernul în toate acțiunile pe care le uh, desfășoară în coordonare cu NOR pentru poporul sudanez. Sperăm să progresăm și în acest domeniu. Însă, din păcate, nu, nu beneficiem deocamdată de o finanțare multianuală, nu avem încă instrumente flexibile de finanțare pentru a interveni în acele zone și domenii critice în care se impune actuale. Și nici nu vedem finanțarea la nivelul la care ar fi necesar. 7,1 milioane de persoane au nevoie de asistență în prezent și și uh, gândindu-mă la populația totală de 42 de milioane, nici nu mi-e posibil să, să numesc numărul acelora care, într-adevăr, uh, uh, ar avea nevoie de efectivă de ajutor financiar. Um, avem, uh, de asemenea, o foarte mică parte a sumelor alocate teoretic uh, la dispoziție pentru, pentru plăți directe. Deci tot ceea ce se decide și tot ceea ce se face uh, aici are, poate avea un impact major asupra oamenilor care se află într-o situație disperată, într-o regiune foarte, foarte fragilă, cu riscul de apariția unui implozie a statului Sudan. Doamna eh, Mucoana, vreți să spuneți ceva? Nu. Ok. Bun. Eh, am înțeles că eh, ați fost prezenți mai devreme la Consile. Ce, care au fost discuțiile de acolo? Mai, mai întâi am încercat să pledăm pentru, pentru oferirea posibilității planificării multianuale uh, a activităților de finanțare pentru această situație. Deci uh, trebuie să găsim uh, căi de finanțare, căi de acțiune care deocamdată nu sunt prevăzute în niciun fel de instrumente pentru a, a consolida situația Sudanului care se află într-o zonă cu o populație de peste 230 de milioane de oameni, o zonă extrem de fragilă. Da, am văzut uh, recent și pericolul uh, imploziei Republicii Democrate Congo și și uh, Uganda încearcă să se pregătească măcar psihologic, dacă nu altfel, pentru um, o mare val de refugiați din uh, Congo. Um, dacă ne uităm uh, la Sudanul de Sud, există aceeași uh, situație. Deci este un, o situație în care se, pune, se supune unui test uh, Uh, capacitatea noastră de a interveni preventiv uh, într-o situație de dezastru. Aveam, avem un necesar de 1,4 miliarde de euro, uh, dar finanțarea este obținută doar pentru 25%. Doamna Kenge dorește să intervină prima, vă rog. Grazie, Linda. E, uh... Mulțumesc foarte mult, Linda. Um, pare rău, am, am întârziat puțin la dezbatere, nu știu dacă s-a pus deja întrebarea pe care vreau să o adresez eu interlocutorilor. Vreau să întreb dacă ați uh, dacă ați abordat și situația disperată din Niger, care este legată de cea din Sudan. Pentru că foarte mulți sudanezi încearcă să treacă prin Niger în Libia. Uh, cred că uh, uh, situația din Niger trebuie avută în vedere atunci când discutăm situația din Sudan. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări, vom încerca să oferim răspunsuri în calup. Nu? Bun. Um... Într-adevăr, în întreaga regiunea Sahelului are probleme mari. Oamenii se deplasează de obicei uh, dinspre Africa subsahariană spre nord și Sudanul este o parte către Libia, cum este și o parte către Europa. La fel cum uh, sudanezii uh, au căutat siguranța și securitatea lor în afara țării, Uh, ei deja au primit uh, din Etiopia, din Eritrea, din Republica Centrală Africană, din Chad, uh, din Sudan de Sud, peste 1,2 milioane de refugiați. Dar mai există și un număr în creștere de sirieni care vin acolo. Sudanul permite refugiaților din alte țări să tranziteze țara. Problema este că nu îi poate asista din cauza situației economice și situația este în continuă deteriorare Eh, accesul la ajutoare acestor refugiați este în scădere din cauza finanțării ajutorului pentru refugiați. Oil, because it was known as a country with oil. Eh, care este situația cu petrolul? Pentru că știam că Sudanul este o țară care, așa știam noi, are suficient, de pe, eh, suficient petrol. La un moment dat au fost foarte multe legături chineze active în Sudan. Îmi amintesc că în Copenhaga în 2009 uh, sudanezii uh, demonstrau legători, legături foarte importante cu investitori chinezi, uh, practic blocau discuțiile de la Copenhaga pe marginea modificării climatice. Deci care, există, care este situația uh, cu petrolul în uh, Sudan? Ați o uh, amintit de asemenea și situația fostului președinte, președinte al Bashir, că este înjudecat în prezent la Tribunalul Penal Internațional. Care este în acest context dificultatea de a obține o cooperare cu guvernul sudanez? Știu că în cazul lui Bashir, Comitatea Internațională a Uh, insistat uh, pe lângă uh, independența Sudanului de Sud, dar se pare că Sudanul de Sud independent n-a rezolvat nimic. Deci care sunt legăturile actuale cu guvernul sudanez? Da, foarte multe întrebări foarte pertinente, doamnă președinte. Deci majoritatea refugiaților sunt în Sudanul de Sud, nu în Sudan. Când Sudanul era în uh, floare, când uh, atunci uh, acest lucru s-a datorat, uh, acest succes uh, economic s-a datorat și extragerii țițeiului din sud și rafinării acestuia în nord. Practic, acum nu mai există exploatarea țițeiului în Sudan de Sud, ceea ce înseamnă că nu mai există rafinarea acestuia în nord și nu mai există petrol în nord. În ce privește investitorii chinezi, ei sunt prezenți în special în industria extractivă, Uh, îndeosebi pentru petrol și aur, pentru că Sudanul are și foarte mult aur. Dar cum aceste investiții nu mai uh, sunt active, uh, țara e practic în pragul falimentului, nu mai sunt bani, nu mai sunt rezerve valutare existente. Poate vi se pare curios, um, există, practic, uh, șanse foarte multe legate uh, de această situație. Guvernul, fiind atât de disperat, este mult mai deschis cu, să colaboreze cu noi, pentru că tocmai este foarte disperat. Și uh, uh, își dă seama că uh, are nevoie de parteneriate în Occident și în restul uh, lumii. Da? numai că pentru asta trebuie să recunoască mai întâi uh, anumite condiții pe care noi le impunem pentru a putea demara această colaborare. Am uh, colaborat foarte bine cu uh, misiunea Comisiei Europene în Sudan, cât și cu Departamentul Regatului Unit pentru Dezvoltare Internațională, cu Banca Mondială, cu FMI, pentru a pune la punct un fond de adaptare um, care să, care să ajute partea sudaneză să, să parcurgă, să supraviețuiască practic o perioadă până la, în, în momentul constituirii unui unui ajutor pentru dezvoltarea unei finanțări consistente, e, nevoie, e vorba de un fond de 3-4 miliarde de euro. E, în momentul în care statul de drept, drepturile omului, drepturile religioase, mă rog, o listă lungă de condiționalități va fi îndeplinită și sunt în curs de, discut, de a fi discutate aceste condiționalități, vom, vor exista multe alte căi de finanțare și vor fi deschise multe porți care deocamdată sunt închise. Este cineva aici uh, din partea uh, Direcției Generale ECO? Vă voi da cuvântul imediat după ce vorbește doamna Kenge. Eh, scuzate-mi pe că nu l-am avut. Mulțumesc. Uh, îmi cer scuze, nu am primit însă un răspuns foarte concret din partea interlocutorilor la întrebarea mea. Poate însă n-a fost uh, suficient de concretă întrebarea mea. Vorbeam de situația de, în, disperată în care se uh, află mulți refugiați sudanezi care în prezent uh, trăiesc în Niger, care se află în Niger. Uh, sudanezii sunt exploatați, sunt dezavantajați în Niger. Spuneam că Nigerul trebuie să acorde atenție specială acestei categorii de refugiați. Uh, de ce nu apar acest uh, refugiat sudanez în niciun program de asistență pentru Niger? Yeah, honestly, I, I can't comment on what's what the, the, the operations in Niger. Sincer, nu pot comenta cu privire la operațiunile din uh, Niger și uh, refugiații sudanezi din Niger, pentru că nu gestionăm noi acest program. Vă pot spune însă că alți uh, refugiați uh, sudanezi în țări uh, imediat învecinate, precum Ciad sau Republica Centrafricană, se reîntorc în Sudan pentru că situația din aceste două țări este la rândul ei foarte dificilă. Așa că e mai bine să se întoarcă la Darfur decât să rămână în Republica Centrafricană dar, sincer să vă zic, că nu știu care este situația în Niger. Digi Eco acum. Mihaele Zupancic. Nu. Julian Desmet și Garvizeri. Vă rog, prezentați-vă singur mai bine. Julian Desmet de la Digi Eco mă ocup atât de Sudan cât și de Sudanul de Sud. Aș vrea să vă spun că noi la DigiEco împărtășim uh, această imagine sumbră care v-a fost prezentată astăzi. Situația economică se deteriorează foarte mult cu consecințe foarte grave. Avem încă 1,6 milioane de oameni care au nevoie de asistență umanitară, deci deja avem în total 7 milioane de oameni în 2018. Costurile suplimentare estimate de ONU se ridică la 500 de milioane de euro și ați auzit uh, că există o finanțare limitată primită până acum anul acesta. Under various initiatives taken by the UN. În ceea ce privește diferitele inițiative ale ONU, pentru a face legătura între dezvoltare și acțiunile umanitare, trebuie să vă spun că um, am participat și noi la definirea acțiunilor concrete. Poate că știți de asemenea că um, Sudanul este o țară pilot uh, pentru această legătură între acțiunile umanitare și dezvoltare și că au fost întreprinse acțiuni concrete în această privință. Nu este un proces uh, ușor pentru că există anumite constrângeri uh, specifice care ne îngreunează demersul. Și din, din această cauză nu putem să venim cu un program ambițios din punct de vedere financiar. Sudanul, de altfel, nu a ratificat uh, acordul de la Cotonou, deci finanțarea disponibilă pentru programare în Sudan este extrem de limitată. Pe partea umanitară avem uh, o alocare anuală de aproximativ un miliard de euro pentru toată lumea, pentru întreaga lume. Și uh, fondurile trebuie împărțite între toate crizele care se petrec la nivel mondial și am reușit să suplimentăm uh, aceste fonduri cu fonduri mobilizate din rezervele de urgență sau transferuri din uh, Fed. Așadar, resursele sunt limitate și, bineînțeles, uh, ne străduim să facem față noilor provocări, dar trebuie să fim onești și să spunem că resursele chiar sunt limitate. Pentru a vă face o imagine completă, în 2017 am mobilizat 46 uh, de milioane pentru a sprijini asistența umanitară în Sudan. Acest lucru a fost posibil pentru că a existat un transfer important de fonduri de la fondul Fed și pentru că a existat o mobilizare a rezervelor din bugetul european. Anul acesta avem o alocare inițială de 23 de milioane și va trebui să vedem dacă această alocare ar putea să crească pentru a răspunde noilor uh, necesități. Însă problema este mult mai amplă. Este nevoie de un program de miliarde, dar uh, asta este tot ce poate să facă ECO pentru a răspunde la problemele umanitare. Spuneați oricum că situația economică este extrem de gravă. Iată pe scurt ce am avut de spus. Am avut discuții cu statele membre referitoare la un uh, plan de acțiune concret pentru a implementa uh, acest uh, pachet de acțiuni și am discutat deja în aprilie, iar în lunile care urmează va exista o perspectivă de programare din partea DEFCO și din partea ECO. Vor fi implementate acțiuni concrete, dar bineînțeles cu bani relativ puțini, pentru că avem această constrângere, pentru că nu există acordul de la Cotonou ratificat pentru Sudan. Acesta este un exemplu bun ce înseamnă să nu existe o finanțare multianuală. Începi anul cu o mică alocare, apoi uh, te aștepți, uh, aștepți să vezi ce se întâmplă, după care nu poți începe să programezi în uh, iunie pentru următoarele 12-18 luni. Deci nu poți decât să oferi asistență de urgență. Am auzit uh, de situația din Uganda, unde livrăm apă decât să construim uh, infrastructură. Astea sunt problemele practice de la fața locului și sigur nu este responsabilitatea dumneavoastră, dar uh, Digi Eco are activități de făcut în ceea ce privește finanțarea acestui pachet de acțiuni umanitare și de dezvoltare. Dacă mai aveți ceva de spus, vă rog acum, dacă nu trebuie să încheiem la și un sfert pentru voturi. Noi avem uh, oportunitatea de a preveni o criză umanitară mult mai mare. Dacă nu acționăm acum, pentru că această prăbușire economică și structurală care afectează o țară atât de mare precum Sudanul nu poate să înceteze decât dacă alocăm resursele necesare. Mi-e teamă că din cauza combustibilului și din cauza lipsei de bani va exista un deficit de hrană de milioane de tone și atunci vom asista la o criză și mai mare. De aceea avem nevoie de o gândire comună, de o corelare între aspectele umanitare și soluțiile politice. Nu avem nevoie doar de programe comune, avem nevoie de o abordare mult mai amplă. Uh, Trebuie să vedem uh, care sunt și vecinii acestor țări. Avem aici uh, șapte țări vecine la fel de fragile, precum Sudanul. Ideea este că trebuie să abordăm problemele de dezvoltare pe termen mai lung. Aceasta este direcția în care trebuie să mergem. După masă va fi alături de noi comisarul Stilianides și vom discuta și cu dumnealui unele dintre aceste chestiuni. Sper că oricum vom putea aduce niște schimbări și vă mulțumim foarte mult.

Thank you. Okay, colleagues, we're going to vote. Dragi colegi, acum votăm. Vrem să terminăm în timpul uh, alocat. Trecem la... Dragi colegi, trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Acordul de parteneriat și cooperare între UE și Irak. Este un aviz pentru Comisia AFET, iar raportorul nostru este domnul uh, Vairinen. Domnul Vairinen, Pavo, vrei să intervii? Mulțumesc, Linda. Vreau doar să spun câteva cuvinte și să le mulțumesc colegilor pentru amendamentele bune pe care le-au depus. Din păcate, nu am reușit să ajungem la niște amendamente de compromis, așa că avem doar voturi separate. Am susținut majoritatea amendamentelor, unele sunt deja integrate în uh, proiectul de raport de la AFET. Uh, unele nu am putut să le susțin, dar majoritatea sunt excelente, așa că putem să începem să votăm. Bine, să votăm. Vă rog să apăsați pe butoane ca să verificăm dacă merg aparatele. S-a deschis votul. Da, acum s-a deschis votul. S-a închis votul și funcționează. Ce bine! Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm la amendamentul 2 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 5 pentru, împotriva abțineri se respinge. 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Nouă pentru, împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 11 pentru, împotriva abțineri se respinge, 12 pentru, împotriva abțineri se respinge, 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendament oral 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 14 devine caduc 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 16 pentru, împotriva împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru, împotriva abțineri. Să verificăm la 18 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 11 la 9. 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 20 pentru împotriva abțineri se adoptă, 21 pentru împotriva abțineri se adoptă, 22 pentru împotriva abțineri se respinge, 23 pentru împotriva abțineri se respinge, 24 pentru împotriva abțineri se adoptă, 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 27 este vot pe părți. Prima parte de la 27 pentru împotriva abțineri se adoptă. A, a doua parte pentru împotriva abțineri se respinge. Amendament oral 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 28 pentru nu, devine caduc. 29 pentru împotriva să mai facem o dată. 29 pentru împotriva abțineri. Să verificăm la 29 s-a deschis votul.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 și rezultatul este că este adoptat cu unanimitate banul 21 la 2. 21 pentru, 2 împotrivă, nicio abținere, deci cu o mare majoritate. Oricum, vă mulțumim. Dragi colegi, reluăm la 2 și jumătate, 2.30. Mulțumim.